Uh, prin urmare, ce vrea să facă Comisia uh, în legătură cu uh, Bank și bănci similare, mai ales în ceea ce privește stabilitatea financiară? Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Ghil. Din partea SND, domnul Luc. Din partea ECR, mă sculați. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, avem o mare problemă în uh, zona euro, având în vedere volumul considerabil de credite neperformante, 600 de miliarde de euro sau chiar mai mult, dacă nu ar fi ascunse prin anumite măsuri de restructurate datorate dificultăților financiare. Dezbatem însă o soluție pentru această problemă care de fapt nu soluționează problema. Luptăm uh, cu, încertita- cu um, luptăm acerb pentru măsuri care de fapt nu rezolvă problema, pentru că toate creditele neperformante care s-au acumulat în urma crizei financiare, în urma crizelor uh, datoriilor de stat, nu intră în această propunere de lege. Propunerea uh, veghea, prevede intrarea în vigoare uh, Uh, pentru creditele neperformante doar din momentul în care legea intră în vigoare. Nici măcar acele credite care sunt considerate neperformante în 2019 vor fi cumva acoperite imediat, ci uh, există un termen de 3 ani până când se vor aplica primele măsuri de eliminare din bilanț. Abia din 2020 se tratează aceste expuneri neperformante. Există un uh, munte întreg de asemenea expuneri neperformante care periclitează stabilitatea din zona euro și care nu au absolut nimic de face cu uh, această legislație. Este un exemplu elogvent de câte ori politicienii se bat pe umăr și se felicită că au rezolvat uh, problema fără a veni de fapt cu o soluție pentru problemă. Este un eșec de plin al Parlamentului. Mulțumesc. Domnule Lucă, are acum cuvântul pentru ALDE domnul Tremosa Ivalsels. Două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimate comisar, domnule comisar Dombrovski, bine ați venit în Parlamentul European. Dragi colegi, nu a fost ușor să se includă propunerile noastre în acest regulament, pentru că cei doi raportori au jucat cu cărțile la piept. Însă noi am fost activi pe întregul parcurs pentru că considerăm că le datorăm ceva celor care au suferit atât de mult din cauza împrumuturilor neperformante. Întotdeauna am spus că împrumuturile neperformante au o dimensiune umană, inerentă. Au apărut din cauza aplicării defectuoase a legislației europene. De la bun început, în acest regulament, Uniunea Europeană evidențiază faptul că legi importante nu au fost respectate și aplicate așa cum trebuie în anumite state membre. Directiva privind plățile târzii, directiva privind protecția consumatorilor și directiva privind ipotecile. Dacă nu îmbunătățim punerea în aplicare a legislației europene în anumite state membre, riscăm, stimați colegi, să suferim un nou val de împrumuturi neperformante în anumite state membre în anii ce urmează, și ar, s-ar putea chiar să ne confruntăm cu o nouă criză economică sau financiară. Buna aplicare a legii înseamnă prevenție, înseamnă respectarea valorilor, regulilor europene. Dragi colegi, Parlamentul nu poate aproba doar o lege și pe cealaltă nu. Fără directivă, regulamentul e lipsit de sens. Și instituțiile de credit n-ar mai avea stimulentele necesare pentru a-și pune pe piață creditele neperformante. Considerăm că acest Parlament trebuie să transmită un mesaj puternic și de aceea e important ca întregul pachet legislativ să fie aprobat. Este răspunderea care ne revine. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule Drămusei Basels. Din partea verzilor, mm, domnul Urtasun, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul nostru este de acord um, că e nevoie să reducem uh, pachetul de credite în neperformanță care reprezintă o povară în uh, bilanțurile generale, nu pentru că frânează creditele, ci pentru că reprezintă o sursă importantă de instabilitate financiară. Este un obiectiv așadar pe care îl împărtășim. Există totuși două criterii care ar trebui să uh, fie predominante. Ar trebui în primul rând să se ceară mai multă răspundere entităților financiare atunci când acordă un credit. Asta prevede o exigență superioară în ceea ce privește creditele neperformante. În al doilea rând, uh, când vine vorba de acei consumatori care nu pot să ramburseze creditele, um, trebuie să beneficieze de ajutor pentru că eliminarea creditelor neperformante nu se poate face cu un cost social, cum s-a întâmplat în Spania, de, de pildă. Iată obiectivele noastre cu care intrăm în dezbatere. Trebuie să vă mărturisesc că nu suntem uh, satisfăcuți de regulamentul care ne-a fost prezentat. Nu îl vom vota din câteva motive pe care le voi detalia în continuare. În primul rând, pentru că dispozițiile pentru viitoarele credite neperformante prevăd termene foarte lungi. Comisia a prevăzut că acest credit uh, ar trebui să aibă un, o acoperire până la 8 ani. Dumneavoastră, dumneavoastră propuneți 7. În cele din urmă introduceți uh, dispoziția că doar 3 ani după, la 3 ani după aprobarea această normă va intra în vigoare. Noi propusesem ca această, acest regulament să vizeze și creditele anterioare, astfel încât toate acele credite care ar fi devenit neperformante după data de 1 martie să fi fost incluse. Dumneavoastră nu să spuneți că doar acele credite emise începând cu data de 1 aprilie să fie aici acoperite. Nu suntem mulțumiți că s-au separat cele două dosare în directivă. Rămâne de văzut ehm, ce formă va lua partea referitoare la protecția consumatorilor. E vorba practic de un acord al Marii Coaliției și nu e deloc de bun augur. Sper că uh, în toiul negocierilor uh, privind directiva să se țină cont de grupurile mai mici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Urtasun. Acum pentru GUE are cuvântul Matt Carthy. Un minut și jumătate. Gurmaigat las Uachtaráin Niciunul dintre argumentele pentru pachetul uh, Comisiei pentru uh, aceste tipuri de împrumuturi uh, nu rezistă la o analiză mai atentă. Spunem că este afectată stabilitatea financiară, dar ce se întâmplă cu mișcarea fondurilor de, care țin de uh, aceste datorii neperformante înspre alte zone ale economiei? Cum funcționează astfel de mutare? Uh, Uh, pentru a susține economia. Până la urmă, nu furnizarea de uh, credite este o problemă se spune că putem să obținem mai bună uh, protecția consumatorilor prin acest pachet, însă, de fapt, pachetul va încuraja băncile să-și arunce la lupi clienții este exact ceea ce se întâmplă în Irlanda în acest uh, moment uh, uh, și asta a dus la o, o criză a locuințelor fără precedent. Susținătorii acestei propuneri, practic, spun că Irlanda este un model uh, al datorilor proaste care trebuie bine gestionate, uh, care trebuie replicat la nivelul european. De fapt, este vorba despre un exemplu a ceea ce nu trebuie făcut. Până la urmă, băncile vor avea din nou uh, profituri uriașe de făcut, fără niciun fel de grijă pentru cei care iau credite, și anume cetățenii europeni. Noi nu putem susține acest pachet pentru că nu va rezolva problema datorilor proaste din sistemul bancar european, ci va trece totul în umbră fără câtă vreme familiile uh, vor fi uh, date uh, la vulturi. Mulțumesc. Mulțumim. Din partea FDD, acum uh, domnul Marco Vali. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu personal și grupul meu suntem deosebiți de îngrijorați uh, când vine vorba de măsurile pe care le vor aplica aceste, uh, acest regulament. În primul rând pentru că nu s-a făcut un studiu de impact. Prin urmare, impactul care va exista asupra pieței imobiliare, impactul asupra consumatorilor, asupra întreprinderilor, asupra cetățenilor europeni rămâne să fie verificat. A încuraja vânzarea pe termen scurt a creditelor neperformante mai degrabă decât uh, o restructurare sănătoasă pe care ar putea să o facă la nivel intern băncile, încurajează un anumit mecanism de uh, speculare. Știm că există anumite fonduri care au uh, oferit consultanță băncii centrale europene și sunt deosebit de, interesante, de interesate să pună mâna pe aceste pachete de credite neperformante. Eu aș vrea ca casele, imobilele, nu aș vrea, îmi cer scuze, ca casele, imobilele cetățenilor să ajungă în mâinile acestor fonduri Mă întreb acum cum stau lucrurile cu gestionarea riscurilor privind produsele derivate și când va ajunge această binecuvântată partajare a riscurilor. Așteptăm cu mare interes uh, o propunere în ce privește partajarea riscurilor uh, privind garanția pentru, garanția pentru um, depozite. Vă mulțumesc, domnule Vali. Acum pentru NF are cuvântul Auke Zilistra. Mulțumesc foarte mult. Acest uh, raport uh, ține de domeniul Uniunii Capitalului. Consiliul Științific din Olanda, în ultimul său raport, a concluzionat că această partajare a riscurilor va întări stabilitatea sistemului financiar. Stabilitatea financiară ține de prezența semnificativă unor credite pe piață, însă există și probleme identificate de instituțiile financiare. Pentru olandezi, acest Consiliu Științific este deosebit de important și presupun că raportorii cunosc această instituții. Atunci, întrebarea care se pune este de ce raportorii doresc să meargă în sensul invers. Invers recomandărilor Consiliului Științific Olandez. Mulțumim, domnul Funtulis de la Nenscriș. Din păcate, Comisia abordează această chestiune importantă din perspectiva băncilor și nu din perspectiva consumatorilor. Băncile sunt un pilon important în statele membre. Distrugerea băncilor va duce la dificultăți semnificative pentru cetățeni și pentru statele membre însele. De aceea este absolut necesar ca rei să plătească, însă băncile sunt răspunzătoare atunci când dau credite fără garanțiile necesare. Avem această criză financiară, o criză economică și, din păcate, oamenii nu mai pot să dea bani înapoi și riscă să-și piardă și locuințele. Pentru cei care au probleme din cauza îndatorării, trebuie să luăm măsuri pentru a le proteja locuințele, pentru a oferi posibilitatea de a rambursa creditele, mai ales când e vorba de grupurile cele mai vulnerabile sau cei cu salarii, salarii mici. Vă mulțumesc! Is there a problem with interpretation? E o problemă cu interpretarea? Întreabă doamna președintă. Uh, kein Deutsch, oder? Ok. Nu a ieșit în germană. What can we do? Yeah. Ok. I think we've solved the problem. Cred că s-a rezolvat această problemă, spune doamna președinte. Vă rog să continuați. Stimate coleg, puteți continua? Ok. Um, Bine, trecem la următorul vorbitor, spune doamna președintă, domnul Costas Mavridis, un minut. Mulțumesc. Doamnă președinte, creditele neperformante reprezintă o problemă europeană. Noi facem un pas mai departe, încercând să găsim o reducere uh, semnificativă a numărului acestor proiecte neperformante, fără să cauzăm dificultăți uh, ulterioare pentru economia europeană. Foarte bine, însă trebuie să reținem trei aspecte. Mai întâi, uh, trebuie să îi protejăm pe cei care fac împrumuturi E foarte dificil uh, de realizat acest lucru dacă e să ne gândim puțin uh, la uh, legislația europeană cu privire la contractele incorrecte. Trebuie să vedem, deci, dacă directivele europene au fost bine puse în aplicare. În Cipru, cel puțin, această directivă uh, nu a fost uh, pusă în aplicare într-o manieră eficientă. Același lucru este valabil și pentru alte state membre. Uh, legislația este destul de lacunară. Apoi, în ceea ce privește partajarea riscului, repet ceea ce au spus uh, și alți colegi, anume că există motive ideologice uh, aici și, de asemenea, și interese speciale în anumite state membre care uh, ne fac să ajungem în situația de a nu putea completa nici măcar cu cel de-al treilea pilon Uniunea Bancară. Ar trebui să existe niște garanții, însă fără o schemă de garantare a depozitelor nu putem vorbi despre competitivitate în adevăratul sens al cuvântului dacă vine vorba despre eh, bănci pe eh, cuprinsul Uniunii Europene. Și apoi, în al treilea rând, eh, în Cipru, auditorii au tras niște concluzii și au vorbit despre colapsul anumitor bănci, iar concluzia lor a fost că asta se produce tocmai din cauza acestor credite neperformante. Însă concluzia lor a indicat uh, uh, și uh, Comisia uh, Europeană pentru că uh, se pare că acestea uh, nu au știut despre ceea ce se întâmplă în Cipru. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Stanislav Ojoc are cuvântul acum. Pani przewodnicząca, panie panowie. Instytucje finansowe w Unii poczyniły postęp. Instytucjele financiare din Uniunea Europeană au uh, realizat uh, progrese semnificative în ce privește reducerea volumului creditelor neperformante și mai ales în ceea ce privește reducerea creditelor veche. Trebuie să abordăm problema acumulării creditelor neperformante. Iată de ce am uh, luat notă încurajată de această propunere pe care o sprijin. Trebuie să vă spun însă că nu se ține cont însă de, de, de procedurile diferite în legislația, în dreptul civil național. Avem nevoie în consecință de o evaluare uh, specifică a consecințelor pentru a vedea care va fi impactul asupra băncilor, mai, în ce, mai ales în ce privește alocarea de credite pentru IMM-uri și ce impact va avea asupra creșterii economice a statelor membre. Mulțumesc, domnule Ojoc. Are cuvântul domnul Papadimulis. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, Trebuie să reducem uh, numărul uh, creditelor neperformante din cauza uriașor sume de bani implicate, și anume 600 de uh, uh, miliarde de euro. Însă trebuie să ne asigurăm uh, că există potențial suficient uh, de apărare a consumatorilor de uh, cei care ar putea profita de pe urma lor. Compromisul la care s-a ajuns între PPE și SND aici în Parlament nu știu dacă uh, poate garanta uh, această protecție. Știm uh, că sistemul bancar este destul de nereglementat, însă băncile totuși ar trebui să aibă același, același criterii de transparență și de răspundere în Europa, dar dacă asta nu se întâmplă, noi nu putem sprijini o astfel de inițiativă. Știm că există diverse tactici pe care le aplică băncile, uh, Uh, avem uh, EDIS, uh, un proiect pe care l-am redactat acum șase ani și cu toate acestea nu s-a schimbat nimic. Iar partajarea riscurilor nu a dus la niciun fel de progres. Comisia a tot făcut uh, propuneri, Banca Centrală Europeană se află în spatele uh, unor inițiative, la fel și Parlamentul European. Prin urmare, pot să spun că tot ceea ce o avem acum nu va fi calea de uh, urmat. Ar trebui să ne gândim însă la mai multe aspecte, pentru că deocamdată facem prea puține prea târziu și pentru asta noi nu putem uh, uh susține, nu doar nu pentru elementele care sunt prezente în text, ci pentru cele care lipsesc. Mulțumim, domnul Zarianopoulos, un minut. Mulțumesc. Guvernul Siriza a acceptat o impunere voluntară și nu obligatorie pentru anumite firme. De ani de zile oferă aceste stimulente, însă nu protejează locuințele celor care au contractat astfel de împrumuturi. Doar băncile, doar fondurile decid totul. împrumuturile neperformante pe care nu le mai pot plăti mulți oameni, ce se întâmplă cu ele? Și sunt tot mai multe astfel de împrumuturi neperformante. Siriza nu face nimic pentru a îmbunătăți situația. De fiecare dată se oferă ajutoare marilor bănci, tot felul de intervenții și măsuri. E o politică absolut reacționară, trebuie protejați împrumutătorii și nu băncile. Asta ne dorim. Trebuie sprijinite familiile muncitorilor pentru a pune capăt acestor practici. Mulțumim foarte mult, domnule Zarianopoulos. Urmează domnul Frunzulică. Thank you very, very much. Mulțumesc uh, foarte mult, domnul președinte. Stimați colegi, uh, domnule comisar, uh, Găsirea unei strategii cuprinzătoare pentru a rezolva problema expunerilor neperformante reprezintă un obiectiv esențial pentru Uniunea Europeană în încercarea sa de a face ca sistemul financiar să fie mai rezistent. Câtă vreme încercăm să rezolvăm uh, această problemă, ne gândim că aici avem de-a face în principal cu răspunderea băncilor și a statelor membre. Există adevărat și o dimensiune a uh, comunității europene pentru a reduce numărul de expuneri neperformante, pentru a preveni uh, orice fel de acumulare excesivă a acestor expuneri pe viitor și pentru a Uh, preveni uh, riscurile sistemice în sistemul non-bancar. Eu consider că un sistem financiar integrat uh, ar spori rezistența Uniunii Monetare Europene Uh, la șocuri, câtă vreme a reduce nevoia de a partaja riscurile publice. Însă această propunere este crucială, căci uh, vizează asigurarea uh, unei acoperiri suficiente a pierderilor băncilor, câtă vreme se respectă directiva cu privire la cerințele de capital. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg. Ralf Pachet are cuvântul un minut. 700... Mulțumesc foarte mult. 714 miliarde de euro, această sumă enormă de credite neperformante se regăsesc în bilanțurile băncilor europene și În, acela, în acest fel se creează în continuare dificultăți pentru sectorul bancar. Avem nevoie de reguli, avem de reguli pentru a fi mai stricți, însă macronii acestei lumi doresc noi fonduri de transfer, um, însă e nevoie ca fiecare să facă curat în fața propriei uși și să-și rezolve problemele. Dacă am face acest lucru, Europa ar fi astăzi într-o situație mult mai bună. Mulțumesc, domnule Packet. Domnul Liberațchi, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar. Astăzi suntem confruntați cu o problemă extrem de spinoasă pentru bănci și pentru cetățeni. Pentru mine, acest text nu este convingător. Am muncit din greu la el, însă e vorba de chestiuni într-adevăr dificile. Cel mai important aici este partajarea riscurilor între bănci și creditori și uh, debitori. Sunt diferite categorii de, de astfel de creanțieri și avem diferite tipuri de credite, credite de consum, credite de investiții și așa mai departe. Prin urmare, avem nevoie de un sistem bun, un sistem care să împiedice generarea de împrumuturi neperformante Trebuie văzut exact ce fonduri urmează să fie cheltuite. Trebuie protejate băncile și trebuie protejați investitorii și asta nu e ușor. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, stimate coleg. Domnul Notis Marias, un minut. Milume iată cochina dania δάνεια στην Mulțumesc. Vorbim despre credite neperformante și Asta înseamnă în Grecia faptul că oamenii riscă să-și piardă locuințele din cauza uh, vulturilor financiari. Grecia însăși uh, uh, a avut despre de pe urma troicăi și a acestor credite roșii, cum le numim noi, credite neperformante. Vulturii creditelor uh, practic uh, ne-au mâncat de vii. Guvernul Siriza acum uh, nu protejează cetățenii nici când oamenii își pierd casa în care locuiesc, domiciliul principal. Pur și simplu, oamenii aceștia vor fi înghițiți de acești vulturi ai creditelor caselor sunt pur și simplu scoase la licitație, pentru că uh, asta se întâmplă cu piața imobiliară în acest moment. În Grecia credem însă că există și altă cale de a proceda. În Viela, tämä Avem solicitări de intervenție mm, acum uh, la uh, procedura CACDI. Uh, am două solicitări de intervenție, deci dau cuvântul celor doi oratori. Domnul Stroieschi. Mulțumesc. Adevărul e că aceste 700 de miliarde de euro de credite neperformante e o problemă gravă, însă această problemă nu e atât de dureroasă astăzi, pentru că pentru că asistăm la o revenire economică. Ar fi fost mult mai grav în într-o perioadă de stagnare economică. Cred că nu am arătat, de fapt, care e sursa problemei. E sistemul, greșelile băncilor sau e vorba de comportamentul anumitor entități sau anumitor persoane. Eu cred că la Comisia TER, de pildă, ne-am ocupat de Bitcoin și de activitățile teroriste și sper ca până la finele mandatului să putem introduce dispozițiile necesare. E adevărat, e bine că avem acest raport, dar trebuie să ne aplicăm asupra esenței acestei probleme. Mulțumesc, domnule Zdroevski. Pentru a încheia, Giorgos Epidideos, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Băncile sunt parte intrinsecă a economiei unei țări, prin urmare e logic să le acordăm un anumit interes pentru a le permite să supraviețuiască, să nu fie distruse și să poată oferi credite uh, care la rândul lor generează locuri de muncă și creștere economică. Însă primul obiectiv nu este supraviețuirea băncilor Primul obiectiv trebuie să fie să-i ajutăm pe datornicii care nu pot să dea înapoi bani împrumutați. Și asta din cauza crizei economice. Multe persoane s-au pomenit, tot mai multe persoane s-au pomenit în această situație. Fenomenul ia amploare dramatică în multe țări europene, special în Grecia. Milioane de greci, din cauza crizei economice, din cauza memorandumului impus, nu pot să ramburseze aceste credite care devin neperformante. Oamenii își pierd casele într-una, cu două zile în urmă, un, un om s-a sinucis în momentul în care portăreii au venit uh, să ia casa. Trebuie să facem ceva pentru, pentru aceste persoane. Trebuie să-i protejăm, trebuie să protejăm reșința principalului, să-i ajutăm să dea înapoi banii împrumutați. Mulțumim foarte mult, domnule Epideus. Dăm acum cuvântul domnului comisar Dombrovskis. Vă rog. Madam Chair, uh, honorable members, honorable uh, co-rapporteurs, uh, uh, first, of, uh, first of all, I'll... Aș dori să mulțumesc mai întâi uh, raportorilor și să-i felicit pentru uh, munca lor. Aș dori să mulțumesc și raportorii din umbră pentru că au sprijinit raportorii în munca la acest dosar. Dați-mi voie să închei sublinind că această inițiativă legislativă, legislativă demonstrează că Uniunea Europeană este într-adevăr unită pentru a lua măsuri decisive astfel încât uh, sistemul bancar să fie mai puternic și mai stabil și să aibă capacitatea de a suporta șocuri, indiferent de unde ar veni acestea și de asemenea și capacitatea capacitatea de a susține economia reală. Uh, acest lucru este absolut uh, esențial pentru uh, o uniune economică și monetară rezistentă și pentru creștere economică. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Dăm acum cuvântul raportorilor. Doamna de Lange, mai întâi. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Doar două aspecte aș evidenția partea colegilor s-au referit la garant, sistemul de garantare a depunerilor. În momentul crizei, noi am cerut uh, foarte multe sacrificii cetățenilor europeni pentru a putea ajuta băncile. Și am spus că nu o să ne mai pomeni niciodată într-o astfel de situație, niciodată nu va mai plăti prețul uh, contribuabilul, ci acționarii băncilor vor fi primii care vor trebui să, să contribuie. Însă am asistat la, la, după aceste salvări ale băncilor, se pare că tot contribuabilii continuă să plătească nota. Sunt mari disparități din acest punct de vedere între statele membre atunci când e vorba de recursuri la fonduri de stat. clar că nu poate fi vorba de un singur fond pe care să te tot bazezi. Garanțiile pentru deponenți eh, pot începe cu anumite, cu sprijin obligatoriu în lichidități, dar ar fi, asta e doar un punct de pornire eh, se cere o garanție totală în acest moment din anumite părți. Am văzut ce se întâmplă în Italia, chiar și în cazul împrumuturilor neperformante vedeți că nu există sprijin politic larg pentru așa ceva în anumite state membre. Există state care nu sunt pregătite să reducă riscul. Asta o primă observație. Apoi, domnul Lester a venit rapid, a făcut o declarație și a fugit după aceea din sală, ca domnul Nigel Farage. Dânsul e olandez, de la BVV, însă în timpul negocierilor a fost reprezentat de un coleg italian. care îmi tot spunea că trebuie să fiu mai puțin ambițioasă. Am avut o sesiune de negocieri de 20 de ore și domnul Zastra și PV-ul au strălucit pe în absență. Au fost acolo doar câteva minute. Am primit sute de, de mail-uri de la acest domn, însă nicio contribuție serioasă. Îi rog pe cei de la PVV să-și facă treaba și să vină apoi la, la dezbatere sau să tacă din gură. Mulțumim foarte mult. Urmează uh, coraportul domnul Gualtieri. Gualtieri, olkaa hyvä, teilläkin on kaksi minuuttia. Si, grazie. Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că această dezbatere a scos în evidență că am adoptat, de fapt, un text echilibrat. Am ascultat uh, un pic de propagandă de o parte și de alta, care afirmă că e un text mult prea dur și, sincer, vreau să-i spun colegului Vali să dea dovadă de seriozitate, pentru că toată lumea știe că e un text care a îndulcit propunerea comisiei, e mai echilibrată decât uh, anexa BCE. Acum uh, să vină să ne acuze că am venit cu un text mult prea dur, mi se pare pură propagandă. În același timp, uh, vreau să vă spun că sunt de acord cu colega Esther de Lange. Nu i-am văzut pe acești colegi când la negocieri să fi venit să ne spună că Trebuia să venim cu o propunere mai dură și acum ne acuză că am fost mult prea laxi. Noi uh, am reușit să luăm un subiect delicat și să-l tratăm bine și repede. E un exemplu pozitiv uh, al acestui parlament de a putea produce legislație și de a arăta că atunci când ceva nu merge bine, când uh, anumite autorități uh, promovează soluții care ar putea să meargă bine pentru o parte, dar după aceea au un impact negativ asupra economiei reale, Parlamentul știe să corecteze și să aplice corecția necesară a creditelor neperformante pe de-o parte, salvând însă stabilitatea financiară și ținând cont de interesele cetățenilor și ale IMM-urilor și ale debitorilor, venind cu un regulament care, cred eu, va avea un impact semnificativ, pe de-o parte, în ce privește o prudență sporită, descurajând, prin urmare, practici care ar putea duce la acumularea nesustenabilă a creditelor neperformante, în același timp însă vine cu o abordare durabilă fără un impact negativ asupra economiei reale. Aș dori să mulțumesc din nou colegei de langă, comisiei și tuturor colegilor care au sprijinit efortul nostru și Consiliului care ne-a permis să organizăm un trilog uh, cu viteză record, poate de trilogul cel mai rapid din istorie care ne-a permis să introducem uh, această normă în uh, buletinul oficial, cum se va întâmpla de altfel în curând. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gualtieri. Cred că putem uh, spune că dezbaterea s-a finalizat, votul va avea loc mâine. Trecem la următorul punct. E vorba de raportul colegilor Silva Pereira și Manca, înființarea Fondului Monetar European. Vom da cuvântul înainte raportorilor. Domnul Silva Pereira, aveți patru minute, vă rog. Domnul președinte, stimate domnule comisar, stimați colegi, Mecanismul european de stabilitate reprezintă unul dintre pilonii cei mai importanți uh, pentru procedura de reformare a Uniunii Economice și uh, Monetare. Este vorba despre o procedură necesară uh, pentru a putea face față marilor provocări pe care le presupune arhitectura euro chestiuni care au fost revelate foarte dramatic de criza financiară. Prin urmare, uh, e clar că trebuie să ne implicăm uh, chiar în acest moment, în acest proces. Aș dori să mulțumesc coraportorului meu, domnul Manca, uh, pentru o foarte bună cooperare, mai ales în ultimele noastre luni de muncă. Aș dori să mulțumesc și raportorului din umbră, din partea diverselor grupuri politice, pentru excelentul spirit de colaborare care ne-a permis să ajungem, după mine, la un rezultat bun. Este vorba de a defini o strategie în Parlamentul, o strategie în doi timp. Pe termen mediu, Parlamentul European reafirmă cu foarte mare claritate viziunea sa uh, pentru a apăra o integrare totală a mecanismului european de stabilitate în dreptul european pentru a putea uh, avea o instituție cu adevărat europeană uh, cu o guvernanță legată de metoda comunitară și sub controlul democratic al Parlamentului European. Pe termen uh, scurt, uh, susținem uh, progresul reformei mecanismului de stabilitate cu revizuirea tratatului interguvernamental care stă la originea sa Spre spire de comisie, noi credem că uh, nu putem vorbi neapărat de un fond monetar european, pentru că asta ar putea crea o confuzie în ceea ce privește competențele legate de politica uh, monetară, care uh, încă revine și trebuie să revină băncii centrale europene. Sunt câteva aspecte importante în legătură cu care trebuie să acționăm. Cu toții ne dorim consolidarea controlului democratic de către Parlamentul European. Ne imaginăm și un protocol de cooperare, așadar, între cele două o instituții pentru a consolida dialogul, pentru a uh, consolida uh, examinarea parlamentară, dar vrem să mergem încă și mai departe și anume propunem ca um, um, directorul mecanismului de stabilitate să fie ales aici în Parlamentul European. Apoi, uh, preconizăm consolidarea rolului mecanismului de promovare a stabilității financiare. Și asta pentru a putea răspunde unor șocuri economice și financiare și uh, pe cal de consecință și pentru a putea revizui misiunea și competențele sale. Uh, și asta fără a duce atingere sarcinilor care țin de supravegherea macroeconomică, care în continuare trebuie să revină Comisiei Europene. Și în cele din urmă, cred că trebuie să permitem și o mai mare autonomie uh, în raport cu Fondul Monetar Internațional. Uh, trebuie să acordăm mecanismului uh, acestuia niște competențe pentru a putea funcționa așa cum trebuie în ceea ce privește uh, finalizarea uh, Uniunii Bancare. Știm că reforma euro merge dincolo de toate acestea, știm că e nevoie de anumite capacitate bugetară, sunt și alte aspecte care trebuie luate în calcul, însă reforma mecanismului european de stabilitate deja este o etapă importantă uh, care trebuie uh, încheiată și uh, credem și sperăm că Consiliul uh, ne va asculta propunerea și de asemenea și sugestiile pentru a putea face progrese împreună pe calea cea bună. Mulțumesc! Mulțumim, domnule raportor. Dăm cuvântul cel de-al doilea raportor, domnului Vladimir Manca. Aveți la dispoziție 4 minute și dumneavoastră. Vajena pani predsednička, vajeni pan podpredseda europske. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, estimați colegi. Vă aduceți aminte de asistența financiară acordată Greciei țara care a suferit cel mai mult de pe urma crizei financiare. În momentul respectiv, țările din zona euro au creat mecanismul european de stabilitate. Acest mecanism temporar a devenit apoi unul permanent sub numele de Eurobond în încercarea de a crea un mecanism de sprijin pentru statele afectate de criza datoriei suverane care își pierduseră accesul la piețele de capital, cum ar fi Irlanda, Spania, Portugalia, Cipru și Grecia. În aceste, aceste țări au trebuit însă să-și facă lecțiile, să treacă la reforme structurale. S-au luat măsuri și economiile lor au devenit mai solide și au prevenit uh, alte dezastre, nu doar în zona euro, ci peste tot în Uniunea Europeană. Să vedem care e situația lor acum. După cooperarea europeană, Irlanda se laudă cu cea mai mare rată de creștere în Uniunea Europeană. Spania a bătut recordurile la exporturi, Portugalia a trecut pe surplus, Grecii, care au suferit cele mai dureroase reforme, în prezent nu mai au nevoie de planul de asistență. Se pot finanța, se pot împrumuta pe piețele internaționale de capital. Recent, Grecia a creat sute de mii de noi locuri de muncă și înregistrează o creștere economică solidă. Moody's, cu câteva zile în urmă, a crescut ratingul Greciei la B1, cu două niveluri. Și agenția spune că reformele deja își, își fac simțite rezultatele și există șanse de progres ulterior și un risc mic de revenire la situația anterioară. Datorită ajutorului oferit Greciei în 2011-2012, s-a evitat ceea ce s-a întâmplat în Slovacia, de exemplu. Însă am văzut că, din cauza cooperării europene, moneda euro este mai rezistentă la criză acum decât oricând altcândva în trecut. Sprijinul pentru această monedă a ajuns la o cotă istorică, de la introducerea monedei și până în prezent. De când s-a creat mecanismul european de stabilitate, am văzut că în această natură a dinamicii uh, interguvernamentale reduce abilitatea de a răspunde la problemele financiare, la crizele financiare. De aceea trebuie să îmbunătățim această funcționare și să accelerăm definitivarea Uniunii Monetare și Financiare. Viitorul cadru trebuie de asemenea să reflecte opinia parlamentelor naționale. Când vorbim de viitoarele resurse ale Uniunii Europene, Parlamentul ar trebui să aibă posibilitatea de a fi implicat în procedura de descărcare de gestiune și să controleze toate etapele procedurii bugetare. Curtea de conturi, de asemenea, ar trebui să fie implicată în procedura de descărcare de gestiune resursele financiare și instrumentele de reformare ale mecanismului, a mecanismului european de stabilitate ar trebui să ofere sprijin statelor membre înainte ca acestea se confrunte cu dificultăți majore în încercarea de a contracta credite pe piețele internaționale de capital. Asistența financiară către statele membre poate fi suplimentată de instrumente bugetare menite a promova stabilizarea financiară a investițiilor și convergență economică în sus, în zona euro. Mecanismul european de stabilitate n-ar trebui să fie limitat doar la statele din zona euro, ci ar trebui să permită participarea tuturor statelor membre. Stimați colegi, consider că efortul nostru comun va duce la un plus de securitate și siguranță și certitudine, nu pentru zona euro, ci pentru întreaga Uniune. Mulțumim foarte mult. Eh, domnule Manca, are acum cuvântul domnul comisar, eh, vicepreședinte al Comisiei, domnul Dombrovskis. Madam Chair, honorable member. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Parlamentul European a jucat un rol pionier permanent în ce privește aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. A dat dovadă de sprijin puternic la inițiativele Comisiei de a-și consolida arhitectura. Prin urmare, dezbaterea de astăzi privind raportul interimar uh, la adresa propunerii Comisiei de înființare a Fondului Monetar European reprezintă un pas suplimentar pe această cale. În numele Comisiei aș dori să uh, îi mulțumesc uh, Comisiei și raportorilor, domnul Silva Pereira și domnul Manica, și raportorilor din umbră pentru activitatea lor asupra acestui dosar. Aș dori de asemenea să profit de ocazie pentru a vă spune că Comisia a făcut uh, eforturi solide în ultimii ani pentru a finaliza Uniunea Economică și Monetară. Comisia salută acest raport uh, interimar și este de acord în mare parte cu principalele sale mesaje. Suntem de acord cu Parlamentul în ce privește integrarea mecanismului european de stabilitate în cadrul Uniunii. După cum știți, era obiectivul propunerii noastre încă de la crearea sa în toamna anului 2012, în apogeul crizei. ESM a jucat un rol decisiv în asigurarea stabilității financiare în zona euro. Integrarea sa în arhitectura juridică a Uniunii îi, uh, îl va ancora la nivel instituțional și va permite ca acesta să devină uh, responsabil, răspunzător în fața cetățenilor și parlamentelor uh, naționale. Un alt uh, punct important pe care l-ați subliniat și cu care suntem pe deplin de acord este nevoia ca statele membre să respecte normele comune ale cadrului de guvernanță economică pentru ca ne asigura că în acest fel competențele SM nu se suprapun sau afectează competențele altor instituții europene și pentru a ne asigura că orice structură este pe deplin compatibilă cu legislația europeană. Aș dori de asemenea să salut apelul dumneavoastră pentru introducerea anticipată a mecanismului uh, de sprijin comun în Fondul Unic de Rezoluție până în 2020. În cele din urmă, observațiile referitoare la propusul uh, Fond European, uh, Fondul Monetar European, Știm că e o discuție în curs, am luat notă de obiecțiile BCE și suntem deschiși la o revaloare a situației, poate am putea pur și simplu să rămânem cu actualul mecanism european de stabilitate având în vedere că propunerea a fost înaintată de comisie, am văzut cum uh, s-au înregistrat evoluții în ceea ce privește diferitele etape ale aprofundării Uniunii Economice și Monetare. Când vine vorba de cadrul interguvernamental, de pildă, se lucrează în continuare la tratatul SM și cred că va reprezenta un aport important pentru consolidarea Uniunii Economice și Monetare, adăugând uh, un uh, mecanism de sprijin pentru fondul de rezoluție unic și întărind instrumentele disponibile, preîntâmpinând în același timp suprapunerea competențelor acestora. Aș vrea să scot în evidență cooperarea dintre Comisie și Fondul SM anul trecut, sprijinit de altfel de summitul euro. Noi dorim să includem ESM în cadrul juridic la următoarea ocazie posibilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! Acum dăm cuvântul comisiilor, însă nu îl văd pe domnul Ivan în sală pentru Comisia de Control Bugetar, așa că trecem fără întârziere la Comisia AFCO. Vom asculta așadar avizul AFCO. Are cuvântul doamna Hübner. Thank you uh, very much, uh, Chair doamnă președintă aș dori să aduc în discuție subiecte care sunt foarte importante din perspectiva Comisiei AFCO. Sunt două aspecte pe care aș dori să le menționez. Primul este includerea succesorului uh, uh, Fondului European de Stabilitate uh, în această arhitectură. Parlamentul European, în mod repetat, a cerut să se încheie aranjamente interguvernamentale stabilite pe durata crizei și integrarea acestui mecanism în cadrul european și aceasta este ocazia să facem uh, astfel. Statele membre actualmente lucrează în baza unui uh, amendament la tratatul uh, pentru Fondul European de Stabilitate, însă trebuie să fim uh, conștienți că această chestiune va trebui rezolvată curând. În ceea ce privește succesorul uh, uh, acestui fond, aprobarea sa de către Parlamentul European și Parlamentele Naționale va fi absolut esențială. Trebuie să asigurăm, practic, o susținere a acestui mecanism. E nevoie să existe și foarte multă transparență în ceea ce privește luarea de decizii uh, pentru acest succesor al acestui fond. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Hübner. Trecem acum uh, uh, la opinii exprimate în numele grupurilor politice și în numele PPE, domnul Van den Candelar, două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi. Criza financiară ne-a arătat, ne-a arătat care sunt problemele. Uniunea monetară e departe de a fi perfectă. Statele membre care au trebuit să-și salveze băncile au probleme. Supervizorii care controlau uh, bănci pe propriul lor teritoriu mititel și-au dat seama că asistau la o catastrofă sistemică uh, nu mai era finanțare pe piețele europene și a trebuit să se recurgă la mecanismul de urgență. Am creat, prin urmare, mecanismul european de stabilitate. Era nevoie de așa ceva, nu puteam să soluționăm criza altfel, însă trebuie spus că un mecanism european de urgență trebuie să rămână o chestiune de drepturi și obligații pentru statele membre care riscă să-și piardă uh, uh, finanțarea internațională ar trebui să aibă posibilitatea de a bate la ușa acestui mecanism, categoric, da, însă în același timp ajutorul în cauză nu trebuie să aibă pondere excesivă, nu trebuie să își închipuie că există totdeauna suficienți bani pentru asta. Pentru că atunci o să vină toată lumea să bată la ușa acestui mecanism. Europa trebuie să fie capabilă să rezolve problemele autentice cu care se confruntă. Domnule Domrovski, dumneavoastră spuneați că sunteți disponibil 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână pentru a salva zona euro în același timp, însă trebuie să asigurăm respectarea anumitor condiții. Uniunea Europeană și sănătatea acesteia, sănătatea Uniunii Monetare, trebuie să fie priorități absolute este neapărat necesar să creăm un astfel de fond monetar european. E un lucru bun dacă vrem să rezistăm la viitoarele crize. Mulțumim foarte mult, domnule Van der Kandeler. Din partea socialiștilor și democraților, Pervenche Perez, două minute. Nous nous réjouissons de l'occasion Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Parlamentul European are ocazia să spună cum își imaginează evoluția mecanismului european de uh, stabilitate prin acest raport intermediar. În mod evident, însă, această discuție este completamente blocată în uh, Consiliu. Crearea mecanismului european de stabilitate a fost un succes în momentul în care anumite state membre aveau nevoie de susținere și nu mai puteau avea acces la piață. Uh, acest instrument poate folosi astăzi pentru a trece într-o altă etapă. Uh, pentru mine asta se leagă și de un nou uh, mediu, unul în care se partajează riscurile și se reduc acestea. Am ajuns cu acest domeniu într-o etapă absolut importantă în care se reduc rentele performante și se susține pachetul bancar. Evoluția acestui mecanism de stabilitate nu trebuie să ducă la crearea unui fond monetar uh, european uh, neapărat. Nu ne-ar fi plăcut uh, să se creeze un fond de stabilitate european, însă înțeleg că acordul va fi obținut în ceea ce privește numele acestui instrument. Însă, pentru viitor ne dorim ca acest instrument să poată fi folosit de plin pentru a asigura o bună stabilitate în Europeană și mai ales a zonei euro.

stabilitate de care încă mai este nevoie. Apoi trebuie să ni se asigure garanțiile de care avem nevoie pentru faimosul backstop uh, din sectorul uh, bancar. Uh, știm că sunt niște evoluții acum în curs în cadrul Consiliului, însă dincolo de asta mă tem că un viciu din naștere al mecanismului european de stabilitate ar putea să fie continuat. Parlamentul European în mijlocul crizei a acceptat crearea unui cadru interguvernamental pentru acest mecanism însă a făcut-o atunci uh, în baza urgenței și uh, în baza ideii că vom remedia această situație. Astăzi însă Consiliul nu vrea să audă de această propunere utilă pe care a pus-o pe masa de discuții Comisia Europeană, care ne putea permite să progresăm spre integrarea acestui mecanism în cadrul uh, tratatului ceea ce, practic, Parlamentul continuă să solicite și să revendice ca fiind cea mai bună cale de urmat pentru viitorul acestui mecanism. Mulțumim, doamnă Beres. Pentru cer, uh, uh, Ralf Pachet. Un minut și jumătate. Thank you, voorzitter. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu acest uh, raport vrem să introducem în arhitectura juridică europeană odată pentru totdeauna mecanismul european de stabilitate. Noi însă nu suntem de acord nu credem că trebuie să ne concentrăm uh, pe aceste măsuri de redresare, să acordăm uh, împrumuturi punctuale. Nu uh, înseamnă să rezolvăm probleme, de fapt, pentru că nu vom face decât să agravăm problemele din sudul Europei. Aceste măsuri costă mult prea mult. Cel mai bine ar fi să lăsăm uh, ESM în mâinile statelor membre, pentru că ele sunt uh, cele care ar trebui să poată exercita controlul prin parlamentele naționale. Nu ar trebui să ne concentrăm pe um, redresarea economică a anumitor țări, ci să ne concentrăm pe preîntâmpinarea crizelor prin noi reguli bugetare. E nevoie de o rezoluție în acest sens, pentru că dacă cineva nu își, plătească, nu își plătește datoriile, trebuie să vedem cine va plăti, pentru că contribuabilii flamanzi, de pildă, nu pot uh, plăti pentru datoriile altora. Trebuie să reintroducem uh, clauza de bailout în Europa astfel încât să nu existe măsuri uh, de redresare sălbatice precum cele de astăzi. Domnul, mulțumesc, domnule Packet, pentru ALDE, Jean Artui, două minute. Doamna președinte, monsieur... președinte, domnule comisar, stimați colegi, doresc să salut munca excelentă făcută de cei doi coraportori. Mă bucur să văd acest mecanism european de stabilitate financiară ca o nouă componentă a cadrului comunitar. Când am creat moneda unică, nu ne-am imaginat criza în care s-a pomenit uh, zona euro atunci când a venit uh, criza datoriei suverane și dificultățile Greciei. În acest context a trebuit să concepem un instrument care să partajeze cumva povara asupra îndatorării anumitor state. E bine că acum includem acest mecanism în cadrul interinstituțional și Mulțumesc raportărilor că au subliniat nevoia de a păstra o legătură strânsă cu parlamentele naționale. E vorba de a asigura un capital social pentru acest mecanism de stabilitate. E vorba de garanții financiare și din acest punct de vedere parlamentele naționale sunt cele care deblochează fondurile și care își asumă angajamentele aferente. Am și un regret. E vorba în ultima instanță aici de guvernanța zonei euro și îmi pare rău că nu s-a desemnat un ministru de finanțe, un eventual vicepreședinte al comisiei, care să fie răspunzător de moneda euro. De asemenea, aș avea o dorință, o dorință ca Uniunea Europeană să își utilizeze moneda așa cum o fac Statele Unite ale Americii, pentru a face asigura respectarea intereselor vitale europene pe plan extrateritorial. Îmi doresc ca într-o bună zi să putem folosi această monedă, moneda euro, ca un instrument în războiul economic și comercial pentru a apăra interesele noastre vitale. Dar încă o dată acum le mulțumesc coraportorilor, este un pas important reprezentat de acest raport interimar. Vă mulțumesc! Doamna președintă, mulțumim foarte mult, domnule Artui. Din partea verzilor, domnul Urtasun, trei minute. Mulțumesc foarte mult. În, înainte de toate vreau să vă spun că în ce privește intenția de a introduce mecanismul de stabilitate în tratatul comunitar, în achiul comunitar, ar fi fost o idee bună, însă nu vom face acest lucru. De fapt, vom introduce un mecanism care își va continua funcționarea pur uh, interguvernamentală în achiul comunitar, însă nu îi imprimăm un caracter comunitar funcționării acestui mecanism, o veste deosebit de proastă. La fel stau lucrurile și în ce privește rolul Parlamentului în această reformă. Alți colegi au amintit deja acest lucru, ar trebui să fim în plină codecizie, nu în pur și simplu consimțământ și să ajungem la acest raport dezbătut pe jumătate. Mecanismul European de Stabilitate Financiară s-a lovit de multe probleme încă de la început, având în vedere felul în care s-au semnat